cu schimbările prevăzute pentru delegații și comisii. Lista cu aceste nume va fi adăugată la procesul verbal de la sesiunea de astăzi și o vom considera adoptată dacă nimeni nu prezintă obiecții astăzi. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarația